Dear colleagues, Dear colleagues, may we be... Dragi colegi, putem să începem? I begin by announcing... Încep prin a vă anunța deciziile coordonatorilor. De fapt, o singură decizie. Și anume ca raportul din proprie inițiativă privind uh, lansatorii de alertă să meargă la SCD, iar raportor va fi doamna Rozier. That's for the decisions of the coordinators. Now aceasta a fost decizia coordonatorilor. We continue by item number... Continuăm cu punctul cu punctul 13 și anume discutarea amendamentelor privind detașarea lucrătorilor. Și îi dau cuvântul domnului Cavada, care este raportor. Chers collègues, d'abord je veux vous remercier. Dragi colegi, le mulțumesc uh, în primul rând tuturor celor care au contribuit la redactarea acestui aviz din partea comisiei noastre prin depunerea de amendamente. În spiritul uh, continuității primului schimb de opinii, nu pot decât să constat un lucru, și anume că există diferite grupuri politice care au poziții destul de diferite. Dar mi se pare că aceste poziții diferite au toate șansele să se poată apropia. Înainte să intru în detalii, uh, vreau să vă spun că nu mă voi ocupa de chestiunile cheie din amendamentele care își propun să modifice temeiul juridic al acestei propuneri, deoarece Comisia Amploa a cerut Comisiei noastre să se pronunțe cu privire la uh, schimbarea temeiului juridic. Cred că avizul serviciului juridic ar putea fi gata pentru următoarea reuniune a Comisiei Jurii din 3 și 4 mai. Sper să fie posibil acest lucru. Și vă propun uh, să rediscutăm atunci despre aceste amendamente vizate de această procedură după ce își vor fi prezentat concluziile orale. În ceea ce privește amendamentele depuse, și asupra cărora putem să începem să dezbatem astăzi, aș vrea să fac câteva observații rapide. În primul rând, timpul de detașare. Unii colegi propun uh, ștergerea limitării detașării în timp. Alții consideră că ar fi rezonabil să limităm durata detașării la 6 luni sau la 12 luni. Pe de altă parte, există și conceptul de remunerație. Este al doilea element este cam aceeași situație. Unii colegi vorbesc despre remunerație, alții vorbesc despre un nivel minim al salariului, inclusiv uh, prime și indemnizații prevăzute de legislațiile naționale pentru deplasări și așa mai departe. Alții vor să elimine uh, posibilitatea ca statele membre să prevadă niște dispoziții care să oblige companiile să supună contractele de subcontractare acelor condiții privind durata detașării și remunerația. Eu sunt optimist pentru că cred că putem să negociem uh, niște acorduri astfel încât să apropiem în mod constructiv punctele de vedere divergente. În ceea ce tra- privește transportul rutier, care este al treilea subiect, uh, sunt de acord să putem aborda acest subiect într-o legislație specifică. Totuși, cred că trebuie să fim precauți și să nu lăsăm acest sector de activitate într-un vid juridic. De aceea, cel puțin temporar, până se va adopta un text specific, sunt mai degrabă pentru includerea lor în această directivă, să nu fie lăsate în suspans. Și în concluzie, vreau să vă spun că sunt perfect uh, de acord să avem um, o condiție privind um, stabilirea întreprinderilor care detașează lucrători, astfel încât uh, să avem o regulă convenabilă pentru toată lumea. Iată care sunt uh, principalele idei pe care am vrut să le transmit colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Slotovski. Mulțumesc, domnule președinte. ECR-ul uh, i-a prezentat 14 uh, amendamente domnului Cavada și aș vrea să le prezint pe scurt. Obiectivul nostru ar trebui să propunem uh, un regulament care să reflecte mai bine nevoile reale ale angajaților și consumatorilor care sunt detașați. Nu mă refer la un singur sector. Propunerea noastră trebuie să fie flexibilă și adaptată la diferitele sectoare, sectorul construcțiilor, transporturilor și alte sectoare ale economiei. Transportul maritim. Acum, transportul maritim a fost exclus uh, pe bună dreptate ar trebui să propunem uh, și o soluție pentru transporturi, pentru că este vorba despre servicii mobile care sunt prestate în același timp în mai multe state membre. Și totuși, acestea trebuie să se supună unui singur regim de remunerație, dacă nu se aplică regimul uh, statului de înregistrare. Acum uh, că discutăm această directivă, cred că ar trebui să creăm o excepție pentru acest sector. Un alt element important este problema remunerației minime. Definiția sa este dificilă pentru unele state membre care spun că la un salariu se adaugă multe alte componente suplimentare. În locul soluției actuale, Comisia vrea ca angajatorii să consulte singuri legislația din statul membru respectiv. Noi trebuie totuși să fim cât mai preciși cu putință în ceea ce privește componența remunerației, ca să nu lăsăm loc de interpretare. Iar uh, Comisia și statele membre trebuie să facă eforturi pentru a ajuta companiile să identifice părțile obligatorii ale remunerației și cele neobligatorii. Deci ar trebui să existe o listă a tuturor elementelor remunerației, inclusiv salariul minim, acoperirea geografică, acoperirea personală și metoda de calcul. Informațiile trebuie să fie ușor accesibile și clare pentru toate companiile din toate statele membre. Asta pentru a nu crea o povară administrativă sau bariere în calea desfășurării activității. Sugerăm de asemenea să se elimine acea delegare pe 24 de luni. Nu există o justificare pentru prestarea de servicii. Nu este o, nicio justificare din punctul de vedere al legii sau al pieței. Iar comisia nu a putut să justifice această limită. Ce se întâmplă dacă un serviciu uh, necesită mai mult timp decât 24 de luni, de exemplu în industria construcțiilor. Ce se întâmplă dacă un uh, angajat trebuie să fie înlocuit după 24 de luni? Această limită creează diferite probleme la nivel uh, legal în contextul uh, relației dintre această directivă și regulamentul aferent. Cred că propunerea Comisiei trebuie să fie modificată și în ceea ce privește subcontractarea, mai ales când uh, perioada de detașare este de trei luni în uh, luna de preferință. Sper că raportorul va ține cont de aceste amendamente și în uh, activitățile ulterioare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Sayer. Well, uh, thank you very much. Uh, I just uh, would like to... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă reamintesc că Comisia Jurii se ocupă de afaceri juridice. Și uitându-mă acum la amendamente, impresia mea a fost că multe amendamente nu se referă la aspecte juridice nu e o problemă. Spun doar că treaba noastră principală este să ne ocupăm de aspectele importante din punct de vedere juridic. Și am o listă. Sigur că amendamentele se apropie de natura juridică, dar unii colegi uh, au depus toate amendamentele pe care le depun și la alte comisii. Ne-am obișnuit cu asta. Dar uh, spuneați și dumneavoastră că comisia Employment uh, se ocupă și de alte aspecte care includ și aspecte juridice. Acum, elementul juridic principal este dacă acest nou regulament intră în contradicție cu libertatea de a furniza servicii. Există dubii serioase în acest sens. Acum, din punct de vedere geografic, mi-aș reconsidera intervenția anterioară în comisie, când spuneam că este o chestiune est-vest, dar nu mai este așa. Există diferite niveluri de protecție socială în diferitele state membre. Multe dintre chestiuni uh, nu țin uh, de Uniunea Europeană, ci țin de subsidiaritate, precum uh, munca organizată sau există alte chestiuni care nu sunt, uh, nu țin doar de contradicția est-vest. Acea era o impresie falsă și m-am lăsat păcălit. Dar uh, colegii uh, reprezintă opinii mult mai variate decât am crezut inițial. Acum, poate că și intenția Comisiei a fost în această direcție, dar se pare că multe state membre au probleme cu asta. Unele state membre au uh, o protecție mai mare decât vecinilor în ceea ce privește negocierea colectivă, remunerația și așa mai departe. Există și un alt uh, punct important uh, și problematic și anume acea regulă de 24 de luni care este cumva în contradicție cu contextul juridic de până acum, pentru că introduce concepte total necunoscute și asta pentru a evita dificultățile juridice, dar din potriva asta creează noi dificultăți. Și cred că se încalcă și libertatea de a presta servicii. Eu am depus amendamente care încearcă să rezolve această problemă dar uh, toată această chestiune e o problemă. Am menționat deja și noile definiții și noile concepte care au fost introduse, definiția remunerației, de exemplu, și relația cu conceptul de plată. Și acesta este un uh, concept problematic. Dacă sunt identice, e o problemă. Dacă nu sunt identice, e o altă problemă. Dacă sunt identice, atunci de ce să introducem un nou concept? De ce să introducem o nouă categorie și o nouă terminologie? Dacă sunt diferite, atunci uh, aceste diferențe nu sunt deloc clare. Se creează o serie întreagă de probleme și oricum este un domeniu dificil, dacă mai aducem probleme suplimentare, lucrurile se complică și mai mult. Eu încerc prin amendamentele mele să clarific și să îmbunătățesc situația. În ceea ce privește temeiul juridic, și acolo sunt incertitudini uh, importante. Există una propusă de comisie și eu însumi am depus niște amendamente care se referă la această chestiune există o incertitudine foarte mare și noi în Comisia Jurii trebuie să adoptăm o poziție foarte fermă. Am uh, ascultat opinia serviciului juridic, dar tot nu m-a convins. Era punctul pentru care am cerut într-un mare. era cel mai incert în opinia serviciului juridic. Eu uh, propun să susținem uh, solicitarea Comisiei uh, Amploa și să facem o evaluare completă a temeiului juridic. Pentru că noi suntem cei care avem ultimul cuvânt. Chiar dacă Comisia Amploa nu acceptă opinia noastră, Poate că se va întâmpla mai târziu, când acest regulament va ajunge în uh, faza de analiză. Noi o să spunem, noi de la Comisia Jurii am uh, trasat un punct de vedere clar și acum e treaba altor colegi dacă acceptă sau nu în comisiile lor sau în plenară. Dar uh, ideea mea este că trebuie să analizăm aceste chestiuni. Thank you, Mr. Del uh... Mulțumesc, doamna Delvo. Merci, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să le mulțumesc uh, raport, să le mulțumesc raportorului domnului Cavada și să-l încurajez pentru optimismul de care dă dovadă. Sunt de acord să amânăm uh, discuția pe marginea temeiului juridic până la o altă reuniune pentru că așteptăm uh, să se exprime serviciul juridic care a fost sesizat uh, pe căi uh, oficiale. Nu vă ascund însă faptul că amendamentele mele sunt exact în acest sens, de a da directivei două baze. Cred că acest lucru merg dincolo de chestiune juridice și tehnice. E vorba de o miză mai importantă și anume a demonstra că piața internă și libera prestație de servicii nu contravin uh, drepturilor lucrătorilor și nediscriminării lucrătorilor. Atât de des ni se reproșează că ne ocupăm uh, doar de libera circulație a capitalurilor și a serviciilor și că nu uh, ne îngrijim deloc de bunăstarea și uh, preocupările cetățenilor. Din punctul meu de vedere, noi dorim ca în același stat membru lucrătorii care fac muncă egală să fie tratați în mod egal. Cred că e vorba de o miză foarte importantă și trebuie să ne gândim foarte bine la ce dorim să spunem, la ce dorim să declarăm în fața publicului. Nu e vorba că vrem să defavorizăm vreun uh, prestator de servicii, dar vrem să ne asigurăm că între statele membre nu există diferență între lucrătorii care locuiesc într-un anumit stat și alții care sunt detașați din uh, țara lor către alt stat. Prin urmare, aștept cu interes discuția pe care o vom purta data viitoare și cred că este important să putem demonstra că avem două temeiuri juridice. Nu uh, contează doar anumite considerații. Cât despre amendamente, consider că criteriul remunerării respectă foarte mult uh, principiul subsidiarității. Nu dorim să uh, ne implicăm în regulile privitoare la salarizarea unui stat membru. Noi dorim să ne respectăm uh, competențele statelor membre în ceea ce privește stabilirea salariilor. Însă, vrem să ținem cont de tot ce presupune calcularea unui salariu. Chestiunile care țin de drept și chestiunile care țin uh, de negocierea colectivă. Cât despre durată, sunt mai degrabă optimistă. Cred că vom reuși să ne punem de acord asupra unei durate, dar 24 de luni cred că reprezintă o perioadă foarte lungă. Tocmai de aceea noi am uh, propus o perioadă de detașare mai scurtă. Despre asta e vorba în uh, amendamentele mele. Pe scurt, uh, și sunt optimistă că domnul Cavada vom găsi o soluție și un uh, compromis fără a face rabat de la principiile importante pe care le apărăm, adică egalitatea și respectarea fiecărui cetățean indiferent de țara de origine, precum și respectarea muncii efectuate. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Anderson. Mulțumesc, domnul Anderson. Mulțumesc, și eu aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului. Nu vom discuta temeiul juridic astăzi, dar am un uh, amendament uh, care ar lărgi acest temei juridic, dar aștept. Obiectivul acestei directive este de a crea o piață a muncii care să funcționeze mai bine de a da muncitor, lucrătorilor și companiilor oportunități și mai multă libertate. N-ar trebui să fie o modalitate de a exploata lucrătorii. Acesta este lucrul cel mai important despre legat de această directivă. Și sper că vom găsi o soluție în acest sens. Când vine vorba despre detașările reale, Credem că este important ca ele să fie detașări reale. Dacă se dovedește că detașarea nu este reală, atunci ar trebui să se aplice legile naționale pentru a avea predictibilitate. Asta cu excepția cazului în care alte, altă legislație națională este mai favorabilă lucrătorului. Este, o modalitate, este o, una din abordări. Trebuie să avem în vedere și sistemele și faptul că sistemele piețelor uh, muncii în diversele state membre sunt diferite și funcționează în mod diferit. Un, în unele state uh, avem uh, programe de salarii minime, în alte state există convenții colective, iar această directivă trebuie să funcționeze indiferent de sistemul uh, existent în, statele, în fiecare stat membru. Și am amendamente care ar rezolva această problemă. De exemplu, Amendamentul uh, privind statele membre care au dreptul de a stabili nivelul remunerației. Poate părea un detaliu minor, dar este extrem de important pentru acele state unde se folosesc convențiile colective. În ceea ce privește limita de timp, consider că um, șase luni este prea, ideea că șase luni ar fi o perioadă prea scurtă are oarece logică. De aceea am introdus un amendament pentru prelungirea acestei perioade la 12 luni, așa un fel de soluție de compromis. Și aștept cu nerăbdare continuarea discuțiilor privitoare la acest act legislativ. Vă mulțumesc, domnule Fos. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să fac comentarii vis-a-vis -vis de două aspecte. Nu cred că ar trebui să complicăm lucrurile din punct de vedere juridic. Când vine vorba despre contracte, nu dorim să interferăm cu sistemele de convenții colective din diversele state membre. Să nu uităm că există aici niște abordări constituționale și dacă se utilizează convenții colective, nu trebuie să complicăm lucrurile pentru statele membre. Apoi, un alt aspect menționat și de alți colegi, această perioadă de 24 de luni. Aici, chiar dacă se aplică Uh, Roma 1, regulamentul Roma 1 și regulament și uh, libertatea de con- a stabili contracte, uh, Să nu uităm situațiile în care um, compania este stabilită în alt stat membru. Să luăm cazul Austriei. Nu contează ca unde este stabilită compania. Lucrătorii pot fi detașați în Germania și atunci, în caz de litigiu, o instanță din Austria va trebui să decidă având în asupra litigiului, având în vedere legislația germană e complicat pentru toată lumea și nu va fi poate posibil să se rezolve anumite litigii pentru că uh, vom avea instanțe din statul membru A dând decizii uh, pe baza legislației din statul membru B. Sper să evităm uh, problemele. Doamna Reckner, mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, lucru mă amintește de dezbaterea privind uh, detașarea lucrătorilor și dumpingul social în general. Mă face să mă gândesc și la uh, scandalul uh, Panama, pentru că e vorba și de evaziune fiscală. Să nu uităm sectorul fis, uh, să nu uităm uh, partea de fiscalitate, pentru că um, în anumite cazuri de detașare se evită plata taxelor și impozitelor, e vorba de acele uh, companii de tip cutie poștală. Și în acest sens noi am introdus amendamente. Principiul este acela al plății egale pentru muncă egală în același loc. Dar avem uh, dreptul muncii și trebuie să se aplice la început legislația națională, pentru că există anumite standarde. Și în momentul în care ajungem la niște standarde minime comune, putem uh, încerca să vedem ce se poate face mai departe. În acest sens, noi am uh, înaintat amendamente. încercăm să evităm situația în care uh, o companie încearcă să profite de această libertate pentru a alege mm, regimul juridic cu standardele cele mai reduse. Libertatea de mișcare trebuie respectată, dar uh, unii pot face abuz de această libertate de circulație, pentru că, în termeni juridici, nu este neapărat nevoie de. Nu, nu este neapărat vorba despre uh, detașarea lucrătorilor pentru prestarea de servicii, ci încercarea unor companii de a eluda legislația fiscală. Apoi va fi foarte dificil pentru autorități și pentru instanțe să vadă care este situația reală atunci când vorbim de angajații unei companii. Trebuie să existe o diferențiere foarte clară între servicii care pot fi furnizate, dar să nu permitem eludarea regulilor. Apoi, există și alte amendamente privitoare la lucrătorii temporari. În acest caz, vorbim despre uh, faptul foarte important că acești lucrători trebuie să fie tratați ca uh, lucrătorii pe perioadă uh, cu contract uh, pe perioadă nedelimitată. Și ei trebuie să fie tratați ca ceilalți angajați. Acest lucru trebuie să reasă foarte clar din amendamente. Mulțumesc foarte mult! Aș avea și eu două comentarii. Unul vis-a-vis -vis de dumpingul social. În contextul acestui serviciu, principiul Uh, remunerație egale pentru acela, aceeași muncă în același stat. Ar fi uh, interesant de privit în contextul mai larg al libertății de circulație a lucrătorilor. am putea vorbi despre aceeași remunerație pentru aceeași muncă în aceeași întreprindere la nivel paneuropean, pentru că există multinaționale care organizează dumping social, pentru că a, pentru aceeași muncă se oferă plată diferită în state membre diferite, ceea ce nu se potrivește cu gândirea europeană. Există o decizie a curții Uh, în cazul unu, într-un caz mai vechi, cazul Sabina. În ceea ce privește excluderea transporturilor din uh, sfera de aplicare a, a directivei, aș fi de acord cu această excludere, în speranța că și Comisia va veni cu un proiect legislativ adecvat uh, și pentru a veni totuși în întâmpinarea lucrătorilor din acest sector. Merci, Domnule Breton, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu uh, foarte clar. Din punctul de vedere al Fondului Național, directiva mm, privind uh, detașarea lucrătorilor este condamnabilă pentru că permite dumpingul social în Uniunea Europeană și acest lucru a dus la efecte catastrofice în țara mea, în Franța, pentru că e vorba de vreo 600 de mii de lucrători care sunt detașați în Franța și care ocupă locurile de muncă care ar fi putut fi ocupate de francezi. Opinia publică se opune vehement, mai ales în Franța, acestei, acestui fenomen, ceea ce ne constrânge să ne reevaluăm de urgență această directivă astăzi. Eu nu uh, voi uh, depune amendamentul personal. Directiva este în sine condamnabilă și eu nu voi încerca să salvez absolut nicio dispoziție a acestei directive. Aș vrea să fac două observații de fond. În primul rând, una legată de legalitatea remunerației. Astăzi încercați, prin aceste propuneri, să asigurați că un uh, lucrător detașat este remunerat în mod egal cu uh, un lucrător național. Acest lucru poate diminua puțin factorul uh, ce ține de dumpingul social, însă trebuie să respectăm principiul subsidiarității și competențele statelor membre în ceea ce privește remunerarea lucrătorilor. La acest lucru țin foarte mult. În al doilea rând, în legătură cu durata de detașare. Încercați să o limitați. Eu cred că această idee este foarte bună. S-au propus perioade între 6 luni și 2 ani. Din punctul meu de vedere, evident, cel mai bine ar fi să avem perioade cât mai scurte, pentru că astfel am putea, am putea măcar să asigurăm caracterul uh, temporar al uh, detașării. Cred că acest lucru uh, trebuie să fie compatibil cu libera prestare de servicii, pentru că Uniunea Europeană nu reprezintă deloc uh, o Europa socială. Aceasta este una dintre criticile care îi se aduc uh, în fiecare zi. Astfel putem să îi permitem Uniunea Europeană să-și reaurească blazonul, dacă mă pot exprima așa. Mr. Sayer, Domnul Saer, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, nu am fost politicos uh, la început și nu am mulțumit uh, raportorului, dar vreau să uh, îmi îndrept acum greșeala. Dar nu doar pentru acest lucru am cerut să intervin, ci și pentru că Așa cum uh, spunea și antevorbitoarea mea, această directivă amintește de discuția privitoare la dumpingul social. Este vorba de eludarea regulilor și de abuzuri. Noi încercăm să îndreptăm lucrurile. Dar pentru a evita eludarea regulilor și abuzurile prin interziceri totale, nu uh, e o soluție foarte bună. Ideea limitării este să oprească după 2 ani libertatea de furnizare de servicii. Poate vi se pare foarte dur ce spun, dar ăsta este adevărul. Până acum nu a existat această restricție și va exista de acum încolo să ne uităm, să ne gândim la um, um, biletele de tren, de exemplu. E ca și cum uh, am pedepsit toți călătorii doar pentru că unii dintre ei nu-și cumpără bilet de tren. Nu e o idee atât de bună să uh, in, introducem o interdicție totală. Întotdeauna există abuzuri și pentru a le uh, evita există și alte soluții. Uh, Poate exista un nivel de control, o, un control mai bun al uh, aplicării legislației, dar să nu omorâm libertatea de furnizare de servicii. Noi știm foarte bine care este istoricul social uh, al acestor idei. Înțeleg că este o bătălie, dar e ca și cum am încercat să dăm cu bomba nucleară ca să scăpăm de uh, doi șoareci. Cred că ar trebui să găsim o abordare mai delicată. Să nu uităm însă că suntem Comisia Juridică, trebuie să ne uităm la temeiul juridic, uh, libertatea de a uh, oferi servicii, regulamentul Roma 1 și nu ar trebui să lăsăm la o parte, evident, uh, partea uh, socială, dar să avem grijă ca nu cumva să oprim libertatea de a furniza servicii. Pentru că am auzit intervenții care ar uh, semnala inclinația de a merge în, aceeași, în această direcție. Domnule Rozier, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Raportorul a uh, explicat foarte bine mizele acestui text, dar cred că ne îndepărtăm puțin de miezul, de miezul dezbaterii. Directiva privind detașarea nu protejează drepturile lucrătorii. Ea vrea să permite salariaților care se trezesc trimiși în altă țară decât satul lor de rezidență să poată um, să continue să se bucure de drepturile lor sociale în țara de origine, pe o perioadă limitată. Această directivă este creată pentru a garanta drepturile salariaților. Problema este că ea este folosită altfel decât pentru obiectivul său inițial de protecție. Este folosită pentru a genera concurență socială și pentru a acorda anumitor salariați care sunt detașați în alte state membre, de fapt, să le dea mai puține drepturi decât cele care li se cuvin. Aceste lucruri reprezintă o lacună a directivei. Trebuie să încercăm să evităm ca această directivă să fie folosită în continuare pentru a genera concurență neloială la nivel social. Victime cad, de fapt, lucrătorii țării gazdă. Dar și cei care sunt trimiși, pentru că ei sunt lipsiți de anumite drepturi de, care i-ar proteja. Trebuie deci să încercăm să evităm uh, ca această directivă să permită privarea de anumite drepturi a anumitor categorii de lucrători. Am um, lucrat uh, și am discutat cu uh, mai mulți ucenici care se confruntă cu aceste situații de dumping social. Ei spun că sunt lipsiți de anumite drepturi și că um, lucrează pe anumite șantiere și că sunt și ei victime ale eludării legilor. Cred că trebuie pur și simplu să evităm uh, să se permită utilizarea inadecvată a prevederilor acestei directive și să nu permitem diferențele salariare mai ales un lucru care reprezintă o uh, eludare a regulilor privind salariilor, salariile minime pentru a um, crea uh, competență ilegală, neloială. Directiva detașare um, vine în completarea directivei privind uh, prestarea de servicii. Noi trebuie să permitem uh, profesioniștilor să presteze servicii în mod temporar pe teritoriile lor, dar um, când uh, e vorba de salariați, trebuie să încercăm să nu amestecăm lucrurile. Sper că optimismul pe care l-a exprimat raportorul la începutul dezbaterii va rămâne viu pe durata lucrărilor și că vom ajunge la o variantă care să protejeze drepturile salariaților. Caricatura care s-a făcut a Uniunii Europene, spunând că uh, ea se preocupă doar de piețe și uh, nu de uh, cetățeni, uh, nu va, fi, uh, nu va avea câștig de cauză. Doamna Regn. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să adaug și eu la observația doamnei Rozier. Eu sunt recunoscătoare că domnul Cavada a analizat și subiectul transportului rutier în mod special. Pentru că acest sector se confruntă cu probleme specifice. Să vă dau un exemplu. În țara mea, practicile standard, nu excepțiile, înseamnă că în transportul în sectorul transportului rutier. Sectua Companiile de transport au birourile în Austria, însă deschid birouri temporare în alte state. Acolo se încheie contracte cu uh, șoferi de tir care fie sunt uh, asociați companiei din care sunt asociați companiei din Austria și atunci întrunesc condițiile de angajați, căzând sub incidența directivei privind detașarea lucrătorilor, însă de fapt au un contract de muncă, ceea ce înseamnă că intră sub incidența directivei servicii. și își pot folosi libertatea de mișcare, de circulație, de câte ori vin uh, să lucreze în Austria. Directiva privind detașarea lucrătorilor încearcă să evite astfel de abuzuri. Așadar, încercăm acum să facem față falsei detașări a lucrătorilor. Și facem acest lucru stabilind un termen limită o perioadă limitată și încercăm să introducem acest lucru în directiva privind, privind detașarea lucrătorilor. Trebuie să ne asigurăm că nu amestecăm serviciile cu detașarea. Cred că susțineți și ideea mea ca aceeași plată să se acorde pentru aceleași aceeași muncă detaș- depusă în cadrul aceleiași întreprinderi în uh, sensul paneuropean. Sunt de acord cu ce a spus doamna Rozier. Lucrurile acestea ar trebui să fie luate în calcul în contextul general al celor patru libertăți ale piețelor. Adică subiectul discuției de azi comparată cu uh, posibilitatea companiilor din alte state membre de a concura în privința nivelului salarial. Uh, acest lucru contravine dreptului de a avea acces la piețele altor state membre. Comerț versus acces la piața muncii. Trebuie să vedem așadar imaginea de ansamblu. Aș vrea acum să întreb comisia dacă dorește să intervină. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dacă nu vă deranjează, voi vorbi limba franceză. Mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul. Încep uh, prin a-i adresa felicitări sincere raportorului pentru proiectul de raport pe care l-a elaborat. Acesta pare extrem de succint și echilibrat și în acest domeniu să știți că nu e deloc ușor de realizat acest lucru. Am câteva observații referitoare nu la amendamente specifice, pentru că nu acest este rolul meu astăzi aici, dar câteva observații care totuși sper să vă poată ajuta în cadrul dezbaterilor viitoare. În primul rând, sunt mai multe amendamente propuse fie de raportori, fie de deputați, care doresc să clarifice uh, textul din punct de vedere juridic, textul comisiei. Uh, Credem că acest lucru este binevenit. Vrem uh, ca textul să poată fi aplicabil și controlabil și orice modificări în acest sens pentru uh, care asigură mai mare claritate juridică, cred că merg în uh, sensul bun. propunerea comisiei a trecut uh, de la rata minimă a salarizării la uh, remunerație în sine, cred că și ea merită clarificare, oricum uh, asta a fost intenția noastră. În ciuda opiniilor pe care le-am auzit aici și nu numai, noțiunea de salariu minim, de rată minimă a salariilor, este departe de a fi clară. Uh, este foarte complicat uh, să înțelegem care este definiția statelor membre a acestui concept, ce intră și ce nu intră în calcularea acestui salariu. În practică, deși directiva se dorește protectoare, suntem departe de a putea implementa în mod eficient uh, această directivă. modificarea propusă de raportorul dumneavoastră și modificările propuse de alți deputați merg în același sens și de aceea uh, vedem cu ochi buni aceste propuneri. Contrar celor spuse aici, vreau să subliniez că uh, Comisia nu propune niciun fel de limită a perioadei de detașare. Vreau să fie clar că propunerea Comisiei nu cuprinde limitarea perioadei de detașare la 24 de luni. Poate că ne-am exprimat uh, prea vag, însă nu e vorba de niciun fel de limită. E vorba de perioada de detașare și de perioada necesară realizării sarcinilor care fac obiectul contractului de servicii. Poate fi uh, vorba de șase luni sau de doi ani. Nu putem limita însă detașarea. Comisia nu a făcut decât să spună că în momentul în care detașarea este prevăzută și se prelungește peste 24 de luni, există o legătură cu piața muncii care permite ca la momentul respectiv, uh, să spunem că statul membru gazdă devine în perioada respectivă starea, uh, statul de uh, domiciliu profesional al persoanei respective. Și atunci se aplică dreptul aplicabil contractelor individuale de muncă în acel stat gazdă Însă e vorba tot de o detașare, deși se aplică anumite reguli diferite față de cele aplicabile în cazul unei detașări mai mici de 24 de luni. Noi credem că dacă am fi limitat perioada, acest lucru ar fi fost incompatibil cu libertatea prestării de servicii și cu um, termenii, uh, cu temeiul juridic al directivei putem să interzicem ca detașarea să depășească o anumită perioadă. Încă două observații, dacă îmi permiteți, și uh, mă voi opri. În legătură cu transparența care a fost adusă în discuții de mai mulți uh, deputați, este clar că transparența este fundamentală pentru cel care prestează servicii venind dintr-un alt stat membru. Uh, este esențială și pentru lucrători care trebuie să cunoască care vor fi condițiile în statul membru în care vor lucra pentru o anumită perioadă și este de asemenea indispensabilă pentru uh, autoritățile care efectuează inspecții de muncă. În uh, directiva din 2014, după cum știți, uh, uh, chestiuni care vizează, care au ca obiectiv uh, facilitarea inspecțiilor. Articolul 5 permite statelor membre gazdă să facă publice condițiile de angajare și de muncă aplicabile lucrătorilor detașați. Chestiuni ce sunt uh, derivate din convențiile colective de muncă uh, aplicabile universal. Deci articolul 5 al directivei din 2014. Orice modificare ce are ca obiectiv îmbunătățirea transparenței față de uh, condițiile de muncă aplicabile în fiecare stat membru este binevenită. În acest uh, joc uh, se uh, crește povara ce apasă pe umerii statelor membru gazdă, care trebuie să publice această informație, însă, în schimb, companiile pot aplica mai ușor legea și lucrătorii știu mai bine care le este legea aplicabilor. Și în final, încă o legătură cu această directivă din 2014. Cu propunerea pe care o aveți pe masă, obiectivul Comisiei nu a fost să îmbunătățească condițiile în care se aplică regulile. Acest lucru s-a făcut în 2014. Acesta a fost scopul directivei 2014. Aceasta este încă în curs de transpunere în uh, mai multe state membre, după cum știți. Însă uh, nu uh, am făcut niciun nu nu am avut reacții negative în legătură cu uh, aplicarea ei și cu aplicabilitatea regulilor în această directivă. Anumite argumente care merg în acest sens aduc prejud ar putea spune că nu este inutil, că nu este utilă directiva din 2014, de, deși nu se poate spune încă acest lucru cu claritate, pentru că nu avem suficientă experiență cu punerea ei în aplicare. Textul de față vorbește despre termenii și condițiile de angajare și de munca a lucrătorilor detașați. Și asupra acestui lucru trebuie să ne concentrăm. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Încă o întrebare pentru raportor legată de calendar. În uh, notele mele văd că adoptarea la comisia noastră este prevăzută pentru 30 mai cu uh, posibilitatea amânării până pe 20 iunie. Domnule Cavada, contați pe 30 mai încă? Nu vă pot răspunde astăzi. Uh, dacă sunteți de acord, o voi face la sfârșitul săptămânii. Dar pentru că tot mi-ați dat cuvântul, le voi mulțumi colegilor uh, și uh, o să vă spun că climatul profesional în această comisie este deosebit și propunerea comisiei este și ea adecvată. Ea se bazează pe premise realiste. Le mulțumesc colegilor pentru flexibilitate. chiar când situația este absolut detestabilă. Vreau să-i spun domnului Zvoboda că acordul dumneavoastră cu doamna Regner mi-a topit inima și mă umplu de bucurie. Așa, într-o notă umoristică. Mulțumesc. Am încheiat și discuția pe marginea punctului 14. Trecem acum la punctul 12 și anume analizarea amendamentelor referitoare la platformele online și piața unică digitală. Și voi da cuvântul doamnei lui Grip, care este raportoare. Merci, Monsieur le Président. Nous euh, sommes euh, effectivement. Euh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. În această dimineață trebuie să discutăm amendamentele depuse pe marginea unui proiect de aviz legat de platformele online în piața unică digitală. Un aviz uh, Mm, destinat comisiilor ITRE și IMCO, cele două comisii competente pe fond. Am primit uh, în total 81 de amendamente la proiectul uh, meu. O cifră onorabilă. Vreau să vă spun uh, că am contribuit și eu la umflarea acestui scor, pentru că am comis vreo 15 amendamente eu însămi pentru a clarifica câteva aspecte din textul meu inițial pentru a completa și a îmbogăți, între ghilimele, textul inițial al proiectului de avis pe care l-am depus uh, acum câteva săptămâni. Diferitele amendamente primite de la raportorii din umbră și ceilalți uh, colegi, lucru pentru care le mulțumesc, se referă la mai multe subiecte, toate desigur interesante, pentru schimbul nostru de opinii din această dimineață mă voi limita la doar câteva subiecte principale asupra cărora converg mare parte a amendamentelor depuse. Subiectele de bază ce țin de structura considerațiilor mele legate de propune de platformele online în piața unică digitală. În primul rând doresc să vă atrag uh, atenția asupra subiectelor care au fost subiectul amendamentelor, definirea platformelor și stabilirea unui cadru de reglementare pentru acestea, răspunderea platformelor, subiectul răspunderii, uh, respectării dreptului, drepturilor de proprietate intelectuale, lupta împotriva difuzării de conținuturi dăunătoare și, de asemenea, colegii noștri au fost uh, preocupați de relațiile business to business. Am primit mai multe amendamente interesante legate de mizele legate de date și de transparența algoritmilor chestiuni esențiale. Nu voi trece în revistă toate amendamentele. Desigur, atât problema definirii platformelor, uh, având în vedere diversitatea activităților, cât și uh, încercarea de a le uh, încadra într-un cadru de reglementare, sunt um, chestiuni cruciale Vom încerca, desigur, să încercăm să ne apropiem uh, pozițiile. Foarte multe amendamente merg în același sens și anume clarificarea definiției platformelor. Cât despre al doilea subiect, cel al răspunderii platformelor, în cele 81 de amendamente care au fost uh, depuse, vreau să vă spun că punctele de vedere sunt asemănătoare, o amplă majoritate a amendamentelor depuse mizează uh, și vizează o clarificare a răspunderilor platformelor online în mai multe domenii și mă bucur foarte mult că majoritatea suntem de acord în ceea ce privește cum ar trebui să sune definirea platformelor și a răspunderii acestora. ne vom baza pe această convergență de opinii și amendamente și uh, mă bucur că colegii noștri doresc să introducem uh, noțiunile de transparență și echitate în practici, în practicile platformelor online. Nu vă voi mai răpi mult timp pentru că vreau să ascult și ce gândesc colegii noștri în ceea ce privește respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Și aici am primit multe amendamente care merg în același sens pe care l-am avut și eu în vedere în uh, proiectul meu de aviz. Cred că acest lucru uh, traduce mai multe dezbateri pe care le-am avut uh, atunci când lucram la alte directive. Cred că putem oricum să ajungem la un consens pentru că există un curent majoritar în favoarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către platformele digitale. Am primit multe propuneri foarte interesante, toate, nu toate amendamentele vor fi uh, neapărat uh, incorporate în compromisuri, dar oricum uh, noi vom încerca prin avizul nostru pentru celelalte două comisii să fim coerenți, să nu uh, încercăm să ajungem neapărat la compromisuri artificiale și nerealiste. Important este să rămânem consecvenți, coerenți, să urmăm linia dreaptă și cred că avem o bază solidă pentru acest lucru. Voi uh, lucra în cooperare cu raportorii din umbră. Deocamdată nu am anunțat data reuniunii cu raportorii din umbră. Cred că putem uh, încerca să lucrăm de atâta timp cât nu există probleme foarte fierbinți, cred că putem încerca să ne consultăm uh, unii cu alții și între echipe, deci să facem un schimb de opinii în scris. Cu siguranță ne vom înțelege rapid dacă doriți uh, să organizăm oficial o reuniune a raportelor din umbră, facem și asta, bineînțeles, dar deocamdată, pentru că nu arde, cred că putem respecta calendarul uh, avut în vedere, adică votul pe 3 mai. Atât din partea mea. Sper că am fost clară și acum vă ascult cu interes opiniile colegilor mei și le răspund la întrebări. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Domnul Coferati. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Le Grip pentru eforturile depuse. Avem acum o bază foarte bună pentru a ne continua activitatea. Așa cum spunea și dumnea ei, sunt sigur că putem să terminăm uh, până în mai, la data la care ne-am propus. Nu cred uh, că sunt dificultăți uh, care nu pot fi depășite în ajungerea la un acord. Eu aș vrea să subliniez două chestiuni care sunt importante pentru familia mea politică și care au fost uh, integrate în amendamentele depuse și pe care le-a descris și doamna raportor. În primul rând, definiția răspunderii platformelor. Cred că este important acest lucru pentru a-i proteja pe consumatori și pe utilizatori. Trebuie să existe o legislație care să ofere aceste garanții din punctul de vedere al identificării și angajării răspunderii platformelor pentru conținuturile pe care le plasează. Un al doilea principiu este cel al transparenței, care este foarte important și probabil că va fi nevoie și de intervenții în statele membre pentru a rectifica erorile sau greșelile care sunt făcute sau în ceea ce privește modul de funcționare al, al algoritmilor. Un alt punct delicat este legat de protecția datelor personale care au fost uh, puse la dispoziție odată. Tot această chestiune a protecției datelor personale apare în foarte multe domenii și nici acest domeniu nu face excepție. practic este un uh, subiect omniprezent în toate dosarele noastre. Tot timpul trebuie să ținem cont de dimensiunea de protecție a datelor personale. Apoi vorbim despre condițiile pentru lucrători, pentru că platformele fac două lucruri. Oferă noi locuri de muncă, însă în același timp uh, distrug alte locuri de muncă existente. Iar abordarea noastră nu trebuie să fie negativă, pentru că ne e teamă de procesul de schimbare și de schimbările de pe piața muncii. Totuși, dacă se trece de la o activitate la alta, trebuie să existe o perioadă de tranziție, pentru că găsirea unui loc de muncă nu se întâmplă peste noapte. Lucrătorii platformelor au dreptul de asociere, au dreptul să se organizeze și toate aceste drepturi trebuie să fie integrate în acest proces de tranziție. Ei trebuie să se poată organiza astfel încât să își apere drepturile. Pentru că altfel uh, sunt, de, sunt privați de această protecție. Există și o altă chestiune delicată care a luat amploare în instituțiile europene se referă la impozitare. Trebuie să armonizăm impozitarea atât pentru serviciile online cât și pentru cele offline. Iar acest principiu trebuie să se aplice tuturor companiilor. De asemenea, este important ca companiile să-și plătească impozitele în țara în care au generat profiturile astfel încât uh, să nu se ajungă la o situație uh, negativă de genul uh, celor care au făcut obiectul uh, Panama Papers. Și știți bine ce reuniuni fascinante am avut pe această temă. Și problema fiscalității a apărut în foarte multe domenii. Este și aceasta o problemă de concurență, pentru că ar trebui să existe condiții de concurență egală. Și un alt uh, punct important este protecția grupurilor vulnerabile, mai ales a copiilor, a minorilor. Există riscuri imense atunci când nu există o monitorizare adecvată, riscuri de mm, rasism, incitare la ură, bullying pe internet. Bine, nu doar copiii sunt afectați de aceste riscuri, ci și alte grupuri vulnerabile care trebuie să fie protejate. Acestea sunt principalele aspecte pe care am dorit să le semnalez și cred că vom face progrese rapide. Mulțumesc foarte mult! Sunt uh, sigur că avizul va fi unul foarte bun. Mulțumesc! și noi așteptăm amendamentele de compromis pe marginea acestui dosar, deoarece calendarul este relativ ambițios. Cred că este foarte important uh, să reținem că există deja legislație în vigoare, însă problema este că punerea în aplicare nu este uniformă între statele membre și cred că aceste probleme țin de aplicarea necoerentă a legislației actuale. În unele cazuri ar putea fi util ca Comisia Europeană să aduc anumite clarificări și mă refer aici la regimul de răspundere intermediară care, sau regimul de răspundere a intermediarilor, care face parte din uh, protecția drepturilor. Uh, Credem că Comisia ar trebui să propună legislație privind regimul notificărilor și acțiunilor, pentru că în momentul de față nu prea se știe ce se așteaptă de la aceste platforme. Punerea în aplicare a legislației cred că este un domeniu care lasă de dorit. De exemplu, platformele trebuie să elimine rapid conținut ilegal atunci când uh, iau la cunoștință acest lucru, dar în practică nu prea se întâmplă acest lucru. Uh, de exemplu, Facebook uh, răspunde abia într în termen de o săptămână la solicitarea unui utilizator de a elimina text ilegal. Uh, deci problema este punerea în aplicare a legislației existente și nu introducerea unei noi legislații. Apoi, uh, un uh, lucru important este să menținem uh, acea, acel regim de răspundere a intermediarilor din directiva privind comerțul electronic și trebuie să se pună în aplicare și principiul de notificare și eliminare, adică de îndată ce a fost notificat conținut ilegal, acesta trebuie să fie eliminat în momentul în care va propune inițiative viitoare, Comisia nu trebuie să introducă demersuri paralele Există și directiva privind serviciile audiovizuale sau uh, legislație în domeniul protecției datelor. Deci cred că mai degrabă trebuie să ne concentrăm pe propunerile viitoare ale Comisiei și nu neapărat pe legislația existentă. Cred că dacă reușim să facem acest lucru și dacă ne asumăm un angajament clar pentru punerea în aplicare a directivei privind comerțul electronic, cred că putem să ne așteptăm la inițiative bune din partea Comisiei care să fie complementare. Thank you. Does the commission wish to take... Comisia dorește să intervină? Mulțumesc foarte mult. Werner Steng de la DG Connect și colegii mei se ocupă de dosarul uh, business to business. Noi suntem foarte interesați uh, de acest subiect. După cum știți, punctul de pornire pentru comunicarea noastră privind platformele digitale a fost o abordare proactivă și pro-platforme, pentru că recunoaștem rolul important pe care îl joacă platformele în societate, deoarece facilitează accesul la informații, accesul la produse și servicii și stabilirea unei corespondențe între cerere și ofertă. Domnul Coferati vorbea despre locurile de muncă, dar nu vorbim acum despre o contradicție între locurile de muncă în mediul online uh, și în mediul um, offline. Mii de IMM-uri folosesc platformele electronice pentru a-și vinde produsele și serviciile și chiar în vremuri de declin economic, IMM-urile uh, care au acces la platforme au reușit uh, să uh, tranzacționeze foarte mult. Deci toate aceste medii nu sunt separate. Din potrivă, avem nevoie de un ecosistem sănătos și un mediu digital care să fie bune pentru consumatori și pentru companii și bineînțeles către asta trebuie să tindem. Așa cum ați văzut în comunicare și în propunerile care au urmat, suntem conștienți că există anumite probleme care trebuie să fie abordate, însă acestea trebuie să fie bazate pe dovezi, să fie proporționale și neutre din punct de vedere tehnologic și de asemenea trebuie să evităm suprareglementarea, mai ales atunci când nu suntem siguri că facem ceea ce trebuie utilizatorii și companiile trebuie să beneficieze de pe urma acestor platforme, dar vrem să vedem și apariția unor platforme europene. De aceea avem nevoie de un cadru care să permită intrarea pe piață a unor platforme europene Vrem de asemenea ca piața unică digitală să funcționeze corespunzător și în această privință uh, există o abordare necesară la nivelul uh, întregii Europe pentru a evita acțiuni fragmentate la nivelul statelor membre. Și acesta este un alt uh, unghi din care trebuie să privim această problemă. Ați mai vorbit și despre responsabilitate și echitate. Așa cum a spus și doamna Regner, pe bună dreptate, unele dintre aceste lucruri sunt deja abordate în uh, legislațiile existente. Mă refer uh, și la mm, alte directive și regulamente în vigoare. Uh, în ceea ce privește regimul de răspundere, acesta este un subiect uh, pe care îl analizăm uh, separat uh, în continuarea acestei comunicări. Vă pot confirma încă o dată că ne menținem linia, că directiva privind comerțul electronic trebuie să fie menținută. Deci nu veți vedea o propunere de revizuire a directivei privind comerțul electronic, dar studiem cu, an- cu atenție tot cadrul juridic existent și încercăm să vedem dacă sunt necesare măsuri sau um, noi propuneri legislative. Nu vă pot da un răspuns decât luna viitoare, când Comisia va uh, publica uh, comunicarea de revizuire la jumătate de termen uh, privind directiva legată de comerțul electronic. Acum, sigur că um, există și linii directoare pentru a încuraja măsuri voluntare din partea platformelor electronice. Rezultatele vor ieși um, abia luna viitoare. Trebuie să echilibrăm, echilibrăm diferite interese. Sigur că vrem să se elimine conținutul ilegal. Pe de altă parte, însă, trebuie să ne asigurăm că conținutul, leg- eh, conținutul ilegal eh, nu este scos eh, prea repede, pentru că uneori în legislație există anumite stimulente care încurajează platformele să acționeze ca judecători, fie că vor sau nu, și ele uh, scot sau elimină conținutul ilegal doar ca să se asigure că nu sunt sancționate dar uneori uh, nu se fac verificările necesare și există un dezechilibru. De aceea este nevoie de o supraveghere uh, publică a ceea ce vedem sau nu vedem pe internet. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate, libertatea de exprimare, libertatea de discurs. Toate acestea sunt chestiuni foarte delicate și nu trebuie să ne pripim la concluzii în ceea ce privește B2B și relațiile între companii prin intermediul acestor platforme electronice, au fost făcute câteva comentarii. Uh, investigațiile noastre sunt destul de avansate în această privință și este evident că multe companii uh, mai ales uh, cele mai mici, depind de aceste platforme pentru a avea acces la piață. Evident că există un dezechilibru de putere, e de la sine înțeles, și avem tot mai multe dovezi că aceasta duce la probleme în practică pentru uh, micile companii, care le împiedică să se concentreze pe activitatea de bază, care este de a produce bunuri, servicii și de a le comercializa. Deci există probleme legate de termeni și condiții, de modificare modificările unilaterale, de delistarea companiilor sau produselor fără notificare prealabilă. Există probleme legate de algoritmii de căutare, probleme legate de date, tot felul de probleme. Pe de altă parte, există o lipsă de transparență în multe dintre aceste chestiuni pe care le-am menționat. Și, în fine, um, această lipsă de uh, măsuri uh, reparatorii. Ce se întâmplă dacă există probleme? Cum se rezolvă problemele respective? Există mecanisme care permit rectificarea acestor probleme? Iată câte probleme avem de abordat și noi uh, încercăm uh, din răsputeri să pregătim documentul astfel încât să fie gata săptămâna viitoare, să știm clar care este direcția în care mergem și aștept cu interes, bineînțeles, să continuăm discuțiile și cu această comisie. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. O întrebare privind uh, calendarul. Votul în comisia noastră este prevăzut pentru luna mai. Ce dată preferați? Avem, dacă nu mă înșel, două reuniuni în mai, unul la încep, una la începutul și una la finalul uh, lunii. Deci pe 3 și 4 și pe 29-30. Sincer, domnule președinte, eu uh, mă concentrasem acum pe posibilitatea votării la începutul lunii mai. Nu uh, am analizat calendarul pentru a doua jumătate a lunii mai. Revin și le voi spune și raportelor din umbră cât se poate de curând pentru a vedea dacă alegem prima jumătate sau a doua jumătate a lunii mai. Voi uh, studia calendarul cât se poate de curând și voi consulta și raportorii din umbră. Okay. Okay, I mean for Sigur, trebuie să ne potrivim și cu calendarul Comisiei IMCO, deci sfârșitul lui mai. Tocmai de aceea prevăzusem uh, să avansăm într-un ritm destul de alert, pentru că IMCO dorea să profite cât se poate de avizul nostru Aș vrea să știu dacă mi acordați 30 de secunde pentru a le răspunde celor doi colegi. Nu? Nu ne rămâne timp? Bine, haideți. Vreau doar să îi spun domnului Coferati că am înțeles foarte bine toate punctele pe care le-ați subliniat. Vom uh, studia cu foarte multă atenție amendamentul uh, 77 în legătură cu protecția persoanelor vulnerabile, mai precis uh, copii, 66 uh, în legătură cu fiscalitatea, un amendament care merită interesul comisiei noastre. Cred că amendamentul 48 uh, este interesant pentru că domnul Coferati s-a arătat preocupat de condițiile de lucru ale lucrătorilor care sunt angajați de aceste platforme. Desigur, trebuie să acordăm atenție și acestui aspect și amendamentul 66 și 67 sunt uh, la fel de importante pentru că vorbesc despre transparența algoritmilor și protecția datelor. Ce a spus doamna Reda și Comisia referitor la lipsa dorinței uh, de a bulversa regimul răspunderii limitate, care este prevăzut uh, în directiva privind comerțul uh, electronic. Faimosul articol 14 și articolele, de fapt, 12 până la 15 ale directivei care vorbesc despre această răspundere, acum când se revizuiește directiva privind drepturile de autor este foarte dezbătut articolul 13 comparativ cu articolul 15. Desigur, noi pregătim acum un aviz pentru IMCO și ITRE și putem uh, să venim cu propuneri complementare uh, acestui regim de răspundere prevăzut de directiva privind comerțul electronic, care datează de la începutul anilor 2000. Și mă opresc aici. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum să continuăm cu punctul 14 de pe ordinea de zi Este vorba despre interpretarea și punerea în aplicare a acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. Această chestiune uh, se bucură de doi coraportori, eu însumi și domnul Corbett, din partea Comisiei AFCO. Aș dori să vă anunț că pe 27 martie, grupul de lucru uh, a avut cea de-a șaptea reuniune. Membrii au avut un schimb de vederi privind simplificarea cu domnul Norbert Zagstetter, șef de unitate la unitatea evaluare, um, performanță și adecvarea reglementării în secretariatul general al comisiei și cu doamna Kaufmann, care este raportorul comisiei noastre privind raportul RIFIT. Doamna Kaufman a, a, privit, a arătat ce progrese s-au făcut în privința raportului REFIT și a comparat cele opt subiecte principale cu a, realizările comisiei de a, anul trecut. Mai exact, s-a vorbit despre calitatea legislației, care este mai importantă decât cantitatea. În al doilea rând, simplificarea, care nu ar trebui să aibă efecte negative asupra standardelor sociale și de mediu. În al treilea rând, clauzele de caducitate ar putea să existe cu două condiții, doar în acele acte legislative limitate în timp și uh, nu ar trebui în acest caz să conducă la uh, incertitudine uh, juridică și uh, uh, clauzele de examinare să fie aplicate doar dacă este necesar. Apoi, uh, dialogul social, simplificarea n-ar trebui să pună în pericol rolul partenerilor sociali. În al cincilea rând, uh, proiecte uh, legislative ar da, trebui să existe un acord foarte clar între instituții în această privință. Punctul numărul 6, testul uh, IMM-urilor nu ar trebui să afecteze drepturile angajaților și angajaților și angajații ar trebui, uh, angajații IMM-urilor ar trebui să aibă același drepturi și același nivel de tratament și protecție ca angajații din companii mai mari. Apoi, uh, suprareglementarea, o treime din sarcina, din povara administrativă care nu este necesară, poate uh, fi, mm, se datorează uh, suprareglementării, dar unor statele membre o, folos, o folosesc pentru a îmbunătăți standardele sociale și de mediu. Și în ultimul rând, uh, în cazul regis, um, retragerii unei propuneri legislative de comisie, uh, atunci când Parlamentul European deja și-a exprimat poziția, această poziție ar trebui să fie uh, luată, uh, avută în vedere de către comisie. Domnul Zacksteter a spus că și Comisia Europeană dorește să, reduce, să reducă povara de reglementare prin programul REFIT. Prin acest program, legislația europeană este testată tot timpul pentru a ne asigura că se potrivește Uh, scopurilor sale și uh, își atinge obiectivele în uh, calea cea, pe calea cea mai eficientă și mai efectivă. În ceea ce privește suprareglementarea, problema cea mai mare este lipsa unei definiții clare. În ceea ce privește informația calitativă și cantitativă, a subliniat că acest tip de informație este Mm, foarte importantă, dar uh, datele privind calitatea legislației sunt mai greu de obținut de la statele membre. Printre altele, în numele Comisiei Envi, doamna Vălean a subliniat faptul că uh, partea de uh, mediu și de calitate ar trebui să fie văzută cu aceeași seriozitate ca partea cantitativă, ca factorii sociali și, de, și economici. Uh, sunt greu de măsurat beneficiile privind mediul și mm, sănătatea publică, prin urmare ar trebui să avem o abordare care să acopere și aspectele de calitate. Um, doriți să interveniți? Se pare că nu. În acest caz, putem să închidem acest punct și să continuăm cu cele două puncte comune, 15 și 16, referitoare la anumite măsuri uh, adresate persoanelor nevăzătoare, domnul Anderson, raportorul, are cuvântul. Mulțumesc! Acestea sunt două propuneri prin care se pune în aplicare tratatul de la Marrakesh uh, despre uh, formatul accesibil al unor opere și alte obiecte protejate de drepturi de autor. Atunci când se copiază o carte într-un format accesibil pentru persoanele nevăzătoare sau cu probleme de vedere, adeseori este uh, dificil de transmis această copie dintr-o țară în alta. Există tot felul de reglementări care creează bariere și obstacole. Dar asta um, nu îi ajută câtuși de puțin pe uh, uh, cei nevăzători. Sunt 285 de milioane de potențiali beneficiari, uh, dar uh, nu există suficiente resurse pentru a mm, face disponibile cărți pentru uh, toți acești posibili consumatori. Tratatul de la Marrakesh s-ar aplica în întreaga lume. Exist- se desfășoară acum un trilog, avem uh, un regulament, o directivă S-au făcut progrese în ceea ce privește definițiile și cred că echipa tehnică a făcut niște eforturi formidabile. Un lucru este foarte important. Cadrul juridic, temeiul juridic. Curtea Europeană de Justiție, în avizul privind tratatul de la Marrakesh, a spus că nu se poate folosi articolul 207 ca temei juridic pentru regulament. Deci trebuie să găsim un alt temei juridic. Am uh, venit cu o propunere în cadrul trilogului să utilizăm articolul 114. Funcțio- ar putea să funcționeze această idee și um, opinie uh, și comisia noastră ar putea să prezinte o opinie uh, privind schimbarea temeiului juridic în luna mai. Mai sunt și alte chestiuni. Cea mai importantă dintre ele se referă la considerentul 11 al directivei. Parlamentul are o poziție foarte puternică aici. Tratatul de la Marrakesh trebuie să funcționeze trebuie să îmbunătățească accesul uh, persoanelor nevăzătoare sau cu probleme de vedere la cărți. Nu și să nu funcționeze doar pe hârtie, ci în practică. Nu ar trebui să existe tot felul de excepții și reguli speciale care să uh, ducă la o situație în care tratatul să nu poate fi folosit. Avem aici o poziție foarte puternică și sunt optimist uh, și cred că vom avea un rezultat final bun. Pot să continui dacă doriți. <laughs> nu, nu, nu vrem să vă obligăm să faceți ceva împotriva voinței dumneavoastră. Mă bucur să aud că sunteți optimist Cred că acest uh, dosar are nevoie de optimism, pentru că timpul pe care i l-am acordat nu se potrivește cu obiectivele urgente pe care vrem să, să le atingem. Comisia dorește să intervină? Se pare că nu. Asta înseamnă că am încheiat și acest punct. Articolul, ă, punctul 17, aici trebuie doar să luăm notă de anumite avize motivate privind subsidiaritatea. Aș vrea să vă amintesc că există un, că se va organiza în această după-amiază uh, un seminar privind formarea profesională a uh, procurorilor. Va avea loc în sala 2Q2 și vă încurajez să participați la acest seminar. Vă mulțumesc pentru participarea la ședința din această dimineață.